Grupul Socialiștilor și Democraților a depus o cerere pentru ca doamna Miriam Dali să fie convocată la Comisia pentru Petiții. Nu văd nicio obiecție din partea dumneavoastră, așadar o felicit pe doamna uh, eurodeputat care va face parte din Comisia pentru Petiții de acum înainte. Și trecem la punctul următor de pe ordinea pe zi, de